Ok, the problem... Bine, problema pare soluționată. Aș da așadar cuvântul autorului unui studiu din Departamentul Politic C profesorul Fici din Italia, profesor de drept privat, Universitatea din Molise. Domnule profesor, aveți 10 minute. Mulțumesc, stimate domnule președinte, dragi membri, dragi colegi. În primul rând aș dori să vă mulțumesc Parlamentului și comisiilor implicate pentru această ocazie pe care mi-o dați să lucrez pe acest uh, subiect al întreprinderilor sociale. Ea mi-a caracterizat activitatea timp de mai mulți ani de zile. Principalele subiecte pe care am fost rugat să le discut și la care am căutat soluții au fost următoarele. Bine, nu pot uh, discuta aici toate punctele implicate în raport, în analiza detaliată. Mă voi referi doar la aceste trei subiecte care se referă la o posibilă astfel de uh, întreprindere europeană. În primul rând, Este oare necesară o astfel de companie sau uh, e avantajoasă pentru antreprenori sociali, pentru cetățeni, pentru comunitățile noastre? Și al doilea punct, odată ce îl clarificăm pe primul, uh, ce dăm un răspuns pozitiv, întrebarea e ce tip de întreprindere socială, ce elemente ar trebui să aibă? Și în al treilea rând, dacă acest statut e fezabil, sau dacă trebuie să rămână doar ceva teoretic pe hârtie. După studiul teoretic, noi am încercat să verificăm, să vedem care sunt posibilele căi pentru un astfel de statut, ținând cont și de starea dezbaterii despre armonizarea legislației în domeniul companiilor și formele supranaționale. Acestea ar fi cele trei elemente principale explorate în studiu, dar mai sunt și altele. Nu am uh, timp să mă refer la toate aici. La prima întrebare. Dacă e oportun să se elaboreze această formă specifică de uh, organism o legislație specifică pentru astfel de întreprindere? Răspunsul pe care îl dă raportul este da. A bine, răspunsul pozitiv depinde, sigur, de multe elemente menționate în raport. Importanța unui statut european pentru întreprindere socială a fost deja menționat într-o serie întreagă de instituții, de documente din, și din Parlament. Cel puțin 18 state membre au legislație specifică pe aceste întreprinderi sociale și tot aici se poate menționa, se, se pot vedea motivele principale pentru care legislație specifică e necesară și uh, oportună pentru dezvoltarea acestora în Europa un astfel de statut ar permite antreprenorilor reali să aibă o activitate în acest sens. Trebuie să protejăm această marcă reală. Sigur, asta și dacă există un sistem public de susținere a acestui, uh, acestei mărci e o condiție pentru că acest lucru să se întâmple. Permite antreprenorilor sociali să semnalizeze condițiile companiilor și să facă angajamente credibile să nu schimbe aceste condiții. Permite, ceea ce e mai important la nivel legislativ, să ia, considere aceste întreprinderi și sub alte tipuri de Uh, lege, legea fiscală, competitivității, achizițiilor sau pentru alte obiective și permite să se obțină statistici mai de încredere și deci să sporească vizibilitatea acestor întreprinderi. Și în același timp permite o distincție între uh, întreprindere socială și alte concepte. De exemplu, conceptul responsabilității companiilor, responsabilității sociale, care câteodată este uh, înțeleasă greșit. Uniunile, instituțiile Uniunii Europene au subliniat că CSR e o, e o activitate socială a unei companii obișnuite. Dar întreprinderea socială, așa cum vom vedea în prezentarea noastră, are ca principal scop să obțină utilități sociale, să acționeze în interesul social sau al comunității. E o distinție clară și un statut în acest sens dar permite în, speci- în sfârșit să se facă această distinție. Noi avem un uh, aliniat sau capitol, cum vrem să-i spunem, care ilustrează diferența între întreprindere socială ca actor specific al economiei sociale și conceptul de economie socială, care e un concept mai larg care include și, dar nu e limitat doar la întreprinderile sociale. Odată ce avem un statut în acest sens, toate aceste distincții devin mai clare. Următorul punct, odată ce l-am rezolvat pe acesta și spunem da, un statut european ar fi într-adevăr un rezultat foarte bun. Apoi însă, care e posibilul conținut al unei astfel de statut și ce aduce el? În raport am analizat aproximativ 18 statuturi naționale pentru companiile sociale și am încercat să le clasific în câteva categorii. Principala distinție pe care am găsit-o și pe care legiuitorul trebuie să o ia în calcul sunt cele dintre întreprinderile sociale ca o formă specifică de incorporare a firmelor de exemplu, o cooperativă socială, cum avem în Italia, Spania sau Portugalia și în multe alte țări, dar și în afara Europei, desigur, și întreprindere socială ca un statut legal. Diferența e esențială atât pentru legislație și, cât și pentru modul în care înțelegem aceste întreprinderi sociale. Când întreprinderea e socială e un tip sau subtip de entitate juridică, putem avea o cooperativă sau s-ar putea să avem o comunitate în interesul companiei, o, scuze, o companie în interesul comunității, ca în uh, Regatul Unit, o companie specială care desfășoară o anumită activitate funcționând nu pentru profit, ci în interesul comunității când adoptăm acest model de legislație, trebuie să alegem forma juridică pe care trebuie să o aibă această întreprindere socială. Când adoptăm al doilea model de legislație, pentru că e vorba de o categorie aici, un statut legal pentru acest, acest tip de întreprindere, nu trebuie să acționăm asupra formei juridice, adică întreprinderea socială poate fi elaborată în mai multe forme. Sunt o serie întreagă de astfel de forme dacă întreprinderea socială are caracteristici particulare pe care le voi menționa mai târziu, care sunt comune tuturor acestor întreprinderi sociale. Există mai multe motive pe care nu le pot exprima aici, dar care sunt exprimate uh, în raport și care arată de cel doilea model de legislație cu specific, categorie specifică juridică sau un statut specific este cea de recomandat când uh, legiferăm pe aceste întreprinderi sociale. Corespunde în același timp și unei practici tot mai folosite de legiuitori. Aceasta este tendința acum în Europa, să avem întreprinderi sociale cu statut juridic, incluzând mai multe tipuri de organizații cu mai multe caracteristici comune. Cealaltă distinție, întreprinderi sociale ca întreprinderi care funcționează ca tare, desfășoară mai multe activități și integrare în piața muncii a persoanelor dezavantajate și, după părerea mea, ar fi mai bine să avem o legislație care să nu fie redusă. <clears throat> Așa cum este cunoscută în Europa. Această întreprindere ar trebui să fie una sau un tip, dar nu singurul în această legislație ideală. Uh. Uh, the last point in this slide is uh, uh, what uh, should be uh, uh, either we are ori adoptăm primul model ori al doilea model, care ar trebui să fie caracteristicile? Caracteristicile comune a acestei întreprinderi sociale. Caracteristicile sunt menționate aici. Este o entitate privată în funcție de stat care are tot felul de activități. Este o întreprindere care nu trebuie neapărat să facă profit, ci să fie în folosul comunității și trebuie să țină cont de echilibru social, implicarea socială și sistemul uh, tipic de uh, implicare în domeniul social. Un asemenea statut european este fezabil și cum anume? Acum când ne uităm la gradul de armonizare al dreptului uh, uh companiilor în Europa, nu prea avem motiv să fim optimiști. pentru că știți că munca în ce privește fundațiile europene, um, societățile europene, a fost întreruptă. Este dovada unei atitudini negative față de armonizare din partea statelor naționale. Eu vă sugerez o ipoteză. O ipoteză pe care o analizează Comisia în domeniul dreptului uh, companiilor. E vorba despre o directivă, un proiect de directivă, dar nu pot să intru în amănunte și o să puteți să citiți de ce este o ipoteză valabilă. Ajung la concluzii. De unde vine importanța de a avea un statut juridic uh, pentru întreprinderile europene. Nu trebuie să ne ocupăm doar de întreprinderile sociale, ci să avem un statut mai larg pentru economia socială și pentru entitățile din economia socială. Nu trebuie să ne limităm doar la întreprinderile sociale. Și trebuie să completăm cadrul legislativ uh, și să reluăm munca ce privește Asociația Europeană, Fundația Europeană și uh, um, companiile de asigurări mutuale europene. Oricum puteți să găsiți toate detaliile în raport. Thank you, Professor Fici. Mulțumim, domnule profesor Fiți. Acum dăm cuvântul domnului profesor Messelheim care este profesor în dreptul societăților la Universitatea din Marburg. 10 minute, vă rog. Mulțumesc pentru invitație și pentru prezentare. Întreprinderile sociale sunt uh, întâlnite în multe părți, de la producătorii de uh, haine sportive care fac reclamă că n-ar trebui să le cumpărăm uh, hainele și astfel au cu atât mai multe vânzări, apoi companii de înghețată și așa mai departe. Aceste companii sunt totuși companii oficiale care lucrează pentru profit, dar nu lucrează doar în uh, ideea de a face profit, dar fac, au și o un angajament social, își tratează corect furnizorii, finanțarea orientată pe termen lung și așa mai departe. Companiile despre care discutăm aici arată că combină profitul și scopul lor, cum spune cartea celebră lui Kyle West, se vorbește de un al patrulea sector, pe lângă public, privat și uh, ONG-uri, și care e din ce în ce mai important. Pentru noi, juriștii și pentru dumneavoastră, drept, uh, în calitate de Comisia Parlamentului, întrebarea care se pune este dacă pentru acest sector e nevoie de reguli speciale. Mai ales dacă trebuie reformat uh, dreptul societăților. Asta se întâmplă când formele actuale legale nu sunt uh, corespunzătoare pentru a aduce sub același acoperiș profit and purpose, profitul și scopul. Și invers la societăți pe acțiune, e problematică orientarea pe valoare pentru acționar, <coughs> pentru că managementul e obligat să genereze profit pentru acționari. Această restricție a fost în Statele Unite cel mai important motiv pentru a introduce acele așa numite benefit companies. În unele țări europene, managementul acestor societăți pe acțiune au marjă de manevră mai mare, dar de multe ori regulile sunt neclare în alte drepturi și acționarii pot decide prin statut că societatea poate și trebuie să acționeze în folosul societății. Dar în multe sisteme de drept există limite, precum în Germania, pentru că dreptul acționarilor este obligatoriu și uh, statutul se poate schimba oricând și acest caracter orientat către comunitate poate să dispară. Mai există un al doilea motiv pentru un regim special de reglementare – companii cu un astfel de statut special, care optează pentru un astfel de statut, pot da un semn că lucrează plin de răspundere. Deci un semn pentru good companies, ca și um, sigla Fair Trade pentru cafea produsă durabil. Dacă constatăm că da, trebuie reglementat, ne întrebăm dacă legislația statelor membre e suficientă sau e nevoie de legislație la nivel european dar asta presupune și o competență a Uniunii Europene. Studiul domnului Fici arată foarte interesant câte state au legislație în acest sens și cât de diferite sunt cele 18 regimuri lingvistice. Pe de o parte modificând legi, forme actuale, pe de altă parte elaborând companii noi, fie cooperative, fie societăți cu capital. Dar uh, faptul că există atâtea diferențe nu e suficient. Importantă e și relevanța transfrontalieră. Aceste acte ale Uniunii Europene se referă în special la uh, societăți pe acțiuni, de multe ori doar societăți uh, menționate la bursă, unde această relevanță transfrontalieră e mai mare decât la companii sau cooperative, care sunt mai degrabă cu aplicație locală sau regională. Ceea ce privește întreprinderile sociale, nu se recomandă o reglementare uh, europeană, ci limitarea la compania căror activitate transfrontalieră e probabilă. La multe companii nu e probabil uh, acest lucru. După părerea mea, putem lăsa multe companii să fie reglementate de legislația națională dacă nu sunt organizate sub formă de întreprindere europeană. O inițiativă europeană ar trebui să se concentreze pe forme mai mari, companii notate la bursă sau orientate către piețele de capital. Pe lângă idei legate de competențe, e vorba aici și de relația cu legislația existentă, legislația despre fonduri pentru uh, întreprinderi europene, OSF, și alte informații, pe de o parte legate de finanțare și de uh, publicarea informațiilor. Concentrarea pe în companii de astfel de capital corespunde spiritului european pentru întreprinderi sociale și ne întrebăm de ce în acea inițiativă nu există o propunere corespunzătoare. Întrebarea legată de domeniul de reglementare duce către întrebarea legată de formă. Um, din păcate, în momentul de față, din punct de vedere politic, nu văd mare șanse de succes. De aceea propun să rămânem pe companii existente, această companie Societas Europe. Asta corespunde și prescurtării Social Enterprise și atunci uh, putem folosi SE. Dar bine, sigur, în uh, acest uh, prescurtare nu clarifică încă suficient dacă compania se bazează pe un statut sau doar detaliază o societate europeană existentă. Și aici calificarea ar putea avea diferite forme și forma unei certificări este posibilă. În dreptul american există, pe de o parte, în multe state o formă proprie, Benefit Corporation, pe de altă parte, certificarea E-Corp, printr-un uh, emisă de un institut privat de certificare, E-Lab faptul că tot mai multe companii europene sunt certificate de această companie americană și că e are deja în Amsterdam o subsidiară, cred că trebuie să vorbim despre o certificare europeană a acestor întreprinderi sociale, pentru că altfel există riscul ca standardele americane să devină valabile și în Europa, ca și la US GAAP versus IFRS. O astfel de <clears throat> certificare se poate face mult mai simplu și atunci am putea extinde și asupra întreprinderilor sociale de tip cooperativă recunoscute drept SCE, cooperative europene. O astfel de certificare este suficientă pentru a da un efect de semnal. Dacă va mai fi necesar și un statut propriu pentru acestea, dacă vor fi necesare și modificări de drept material, de statutul SE și SCE depinde doar de întrebarea dacă aceste forme dau managerilor suficientă marjă de manovră pentru a urmări interesul comunității și dacă e necesar să existe vreo structură de guvernanță care să urmărească această orientare către comunitate, obligând la transparență, să zicem. Dată fiind această structură SE și SC, nu putem da un răspuns și asta depinde de ce se întâmplă în statele membre. Ar fi necesară o comparație a diferitelor sisteme juridice. Și mă apropiu de, mă apropiu de încheiere rezumatul. Această inițiativă de reglementare este utilă și uh, urgentă. În al doilea rând, prioritate ar trebui să se acorde certificării. Un statut corespunzător trebuie pregătit în prealabil și asta cu atenție și ar trebui să ne orientăm în special companiilor sociale orientate către piețele de capital, SE și apoi SCE. Dacă propun ca această reglementare să se concentreze asupra companiilor capabile pentru piețele de capital, vă veți Uh, mira dacă notarea la bursă și întreprinderea socială nu sunt două lucruri diferite care nu se potrivesc. Dar folosirea corespunzător a capitalului pe piețele de capital joacă, de tot mai, joacă un rol tot mai mare. Se tot vorbește de investiții de impact. De o lună există o primă astfel de corporație, Laureate and Education la Nasdaq, cu un capital de 500 de milioane. Mai mult decât atât, apar, la exemplu, la Londra, Social Stock Exchange sau Vărța Social la Madrid. Deci dacă astfel de companii devin tot mai importante, merită să vorbim despre bazele lor juridice. Mă bucur că această inițiativă a Parlamentului în două ocazie să vorbim despre acest lucru. Mulțumesc! Uh, thank you very Mulțumesc. Încheiem acest uh, prim grup de vorbitori. Și după aceea, toți cei trei invitați vor putea răspunde la întrebări. Acum dau cuvântul domnului Marek Iuha, vicepreședinte al Camerei pentru Întreprinderi Sociale din Republica Cehă. Aveți 10 minute maxim. Vă mulțumesc. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc frumos pentru posibilitatea pe care mi-ați dat-o de a putea lua cuvântul în fața dumneavoastră pentru a discuta despre întreprinderile sociale. Am ascultat cu um, atenție ce se întâmplă. Toată lumea este ca uh, Yeti. Toată lumea auzit despre întreprinderea socială, dar habar n-are cu, cu, cum arată. De 8 ani de zile, în regiunea din sudul Moraviei, am început să ne ocupăm de chestiuni de ocupare. Și eu, uh, împreună cu un coleg, când am analizat uh, ce se întâmpla uh, pe piața muncii, am ajuns la concluzia că aceste întreprinderi sociale, de fapt, reprezintă viitorul. Uh, dar, în același timp, riscă să dispară foarte repede dacă nu reușesc să creeze locuri de muncă și să se bucure de un statut bine încadrat. Eu am experiență politică destul de bogată. Am fost primar al unui municipiu, am participat și la consilii regionale și știu că este o chestiune foarte complicată. Deci, vă spun, mă ocup de ea de mulți ani. Vreau să se definesc niște principii de bază. Ce este o întreprindere socială? Și care sunt activitățile pe care le poate desfășura o întreprindere socială. O întreprindere socială trebuie să creeze locuri de muncă în regiune, trebuie să avem mai ales o orientare regională, trebuie să permită găsirea de locuri de muncă pentru cel puțin uh, um, 40% dintre, uh, trebuie ca cel puțin 40% dintre angajații săi să vină din regiunea respectivă. Beneficiile întreprinderile trebuie să fie reinvestite, cel puțin în procent de mai mult de 20%. Deci, cum spuneam, să fie o întreprindere cu un caracter local, o întreprindere cu uh, obiective ecologice. Care este grupul țintă pentru aceste întreprinderi sociale? Mai ales persoane care au, să spunem, dizabilități uh, sau handicap sau persoane care au abandonat școala, care nu au ce fel de diplomă, ce fel de pregătire, persoane care au fost victimele unor forme de abuz, persoane care fac parte dintr-o categorie vulnerabilă. Pentru noi, întreprinderile sociale trebuie să se ocupe mai ales de aceste categorii. Și trebuie să fim conștienți de două uh, diferențe între serviciile sociale și întreprinderile sociale. Eu, de exemplu, ofer clienților mei un anumit serviciu. Persoanele îl acceptă sau nu? Acesta este uh, obiectivul serviciilor sociale. În cazul unei întreprinderi sociale, o întreprindere trebuie să facă profit și clientul este mai mult decât un client, este uh, un angajat. Trebuie să existe niște relații contractuale de muncă între întreprinderea socială și clientul său. De aceea, această întreprindere socială trebuie să se bucure de anumite avantaje fiscale și economice. Serviciile sociale, ca să spunem așa, pregătesc între ghilimele clientul pentru ca el apoi să devină um, activ pe piața muncii datorită întreprinderilor sociale. În Republica Cehă nu s-a legiferat în ceea ce privește statutul întreprinderilor sociale, însă permitem acestor întreprinderi să se bucure de finanțare, inclusiv finanțare din fondurile structurale. Dar um, nu avem o situație generalizată, ci mai degrabă uh, tratăm uh, întreprinderile de la caz la caz. Noi vrem să fie oricum întreprinderi Uh, care sunt uh, uh, și non-profit. Și trebuie să discutăm și despre experți, experții care fac studii, care fac propuneri și care cunosc situația. Noi credem că cel mai util ar fi să uh, le creăm un statut acestor întreprinderi sociale. În Republica Cehă avem multe întreprinderi pentru persoanele cu un handicap și persoanele care suferă de excluziune socială. Pentru ele putem să aplicăm politici active de ocupare. De exemplu, putem să ajutăm persoanele să își găsească un loc de muncă. Anul trecut, în Republica Cehă, s-a aprobat uh, un act legislativ în ce privește achizițiile publice, astfel încât să se favorizeze acele întreprinderi care uh, dau un loc de muncă persoanelor cu handicap. Însă, această legislație, deși este bine cu... a fost adoptată, nu este foarte bine cunoscută. Și mulți angajatori nu, nu sunt conștienți de faptul că există această legislație și e păcat. Trebuie să mai spunem că s-au creat mai mult de 150 de locuri de muncă pentru persoane cu handicap și am făcut în așa fel încât să, uh, să înțeleagă că există această distinție între întreprinderile cu scop de integrare socială, unde sunt persoane care mai degrabă sunt active în asociații fără scop lucrativ, asociații care permit oamenilor, de exemplu, să beneficieze de formare, de uh, um, pregătire profesională și apoi să-și găsească un loc de muncă. Și apoi o altă categorie sunt aceste întreprinderi sociale care doresc să facă și un profit. Avem în jur de 40 de întreprinderi, poate chiar 50, a căror activitate are drept scop uh, favorizarea integrării sociale. Vă spuneam, majoritatea se ocupă de aceste persoane din categorii vulnerabile, din uh, persoane cu handicap. Lucrăm cu ele pentru că sunt persoane care mm, suferă din cauza unui dezavantaj de natură socială, economică sau chiar fizică, pentru a-i ajuta să se integreze mai bine, pentru că nu toți cei care uh, suferă de pe urma unui dezavantaj nu au cum să se descurce singuri pe piața muncii. Vă spuneam că întreprinderile sociale ar trebui să aibă un caracter regional și trebuie gestionate la nivel regional. Există deocamdată mai multe Um, categorii ale populației care întâmpină dificultăți atunci când vor să intre pe piața muncii și ele au neapărat nevoie de um, aceste întreprinderi sociale. Altfel, ei nu s-ar descurca pentru a-și găsi un loc de muncă. Noi, în Republica Cehă, vrem să îi stimulăm pe angajatori să facă apel la aceste întreprinderi sociale, astfel încât uh, ei să ajute pe cât mai mult să își găsească un loc de muncă. Și vă spuneam, folosim și fondurile structurale, um, colaborăm și cu instituțiile educaționale, astfel încât aceste persoane să fie pregătite cât mai bine. lucrătorii din uh, domeniul asociativ uh, deseori duc lipsă de această legătură uh, cu mm, mediul um, educațional și cu mediul de afaceri. Cum putem să um, folosim aceste întreprinderi sociale? Care este răspunderea lor? Um, ar trebui ca ele să participe la achizițiile publice în condiții bine determinate, pentru ca misiunea lor să fie facilitată. Aici puteți să vedeți cam cum funcționează acest sector, atât cel uh, fără scop lucrativ, cât și cel al întreprinderilor sociale. Cu galben sunt întreprinderile sociale. În violet sunt uh, organizațiile uh, care acordă consiliere pe piața muncii și apoi asociațiile. Din păcate, deseori angajatorii nu-și dau seama că aceste întreprinderi sociale au o situație diferită pe piața muncii. Integrarea este, până la urmă, factorul cheie. Din punctul nostru de vedere, administrația publică ar putea, cu o organizare de achiziții publice la care să participe întreprinderile sociale, ar avea mult de câștigat, pentru că ar putea să delege o parte din sarcinile sale acestor întreprinderi sociale. În ultimii patru ani am reușit să avem cam 400 de membri și am creat locuri de muncă pentru uh, mai mult de 100 de persoane cu dizabilități. Regner. Ah. Doamna Regner? În, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu am câteva întrebări către domnul Fici plus valoarea, nu? Asta e foarte important pentru noi în Parlamentul European. După ce avem deja experiență, așa cum ați spus, cu uh, societatea europeană, cu SUP, nu e deloc simplu. Nu prea sunt sigură care ar putea fi punctul de plecare. Ați spus, ați vorbit de o perspectivă SUP, ați putea analiza asta mai în detaliu, asta m-a mirat. Și apoi, am vorbit de cooperativele europene, unde am avut uh, experiențe în perioada anterioară și am văzut, deși vrem să modernizăm totul, perspectiva transfrontalieră um, e cumva blocată, adică există doar puține exemple. Și atunci ce ne puteți spune despre plus valoare? domnului Meslan, aș dori să-i, spun, să pun următoarea întrebare. M-a fascinat ce ați spus despre o certificare, arătând că e atât de dificil să vii cu o formă nouă de companie, dar ar fi interesant, dar puteți explica mai în detaliu? Pentru că faceți câteva categorii, adică în categorizarea dumneavoastră vorbiți în al patrulea sector și aș dori să atrag atenția asupra faptului că abia săptămâna trecută în plen la Strasburg am vorbit despre directiva cu privire la drepturile acționarilor și că acolo ar fi elemente noi, interesante, care ar putea duce în sumă la faptul că companiile, deci și cele care, vor de, care sunt orientate pe profit trebuie să se miște în anumite limite, trebuie să respecte niște reguli. Și atunci cu propunerea pe care o faceți, că am putea face ceva cu certificarea europeană, nu e deci o idee să spunem astea sunt unele companii, ar fi companie rea, să-i spunem așa, și apoi am mai putea face celelalte bunele companii. Dar noi n-ar trebui să mergem înspre o lume în care toate companiile sunt good company, <clears throat> să respecte un cadru și să ne mișcăm în acest sens și să nu fie doar un certificat, ci ca toată lumea să primească acea marcă, cum se întâmplă în domeniul CSR. Și apoi, întrebarea către domnul inginer Iuha. A fost interesant ce ați spus despre companiile sociale. Da, sigur că așa ne închipuim că ele încearcă să clarifice anumite, să urmărească niște obiective, dar ce putem face cu populația care e reprezentată local e și integrată. Diferitele grupuri din populație, și cei mai calificați și cei mai dezavantajați, cum îi aducem la un loc? Cum vă închipuiți că o putem face în cadrul european fără să discriminăm? Pentru că ce constatăm în Europa e tocmai că adesea e dificil să angajezi oameni locali, de exemplu mame sau adoptați, care au grijă și de copii și nu sunt atât de mobili, o, gră- o grămadă de lucruri de avut în vedere și se întâmplă să se afli în apropierea unei frontiere și dincolo de frontieră oamenii lucrează pe mai puțin bani și atunci ei pe aceea. Cum am putea permite companiilor să lucreze într-un spirit social fără a fi discriminator? Președintele, mulțumesc. Luăm întâi uh, întrebările. Request for the floor. Please quick. Vă rog, când interveniți, să faceți pe scurt, pentru că ar fi trebuit deja să fi început de acum a doua parte a audierii, așa că domnul Maștalca are cuvântul. cum să ei expoze. Mulțumesc pentru prezentări și eu mă bucur că avem această audiere împreună cu Emple. Am trei întrebări pentru domnul inginer Iuha. Dacă am înțeles eu bine, argumentați în felul următor. Companiile ar trebui să fie implicate în societatea locală și să nu fie prea mari. Am înțeles bine? Asta e prima întrebare. A doua întrebare. E posibil ca ele să funcționeze bine fără o legislație unitară europeană? Și ultima întrebare. Putem da o valoare în cifre acestui impact social? Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für Mulțumesc și eu experților. Vorbesc astăzi pentru raportorul PPE, colegul Becker, care din păcate nu poate participa și dânsul mă roagă să adresez patru întrebări. La unele lucruri v-ați referit, dar dânsul ar dori să mai pună două întrebări. Prima întrebare, care credeți că sunt diferențele între companii sociale și companii bazate pe solidaritate? Și de aici, pe ce ar trebui să se concentreze cele două forme în uh, domeniile lor de activitate. Întrebarea următoare, ce sarcini de, ale societății pot fi preluate mai bine de astfel de companii și care ar trebui să rămână la mâna statului, autorităților. Și în încheiere, Credeți că mai sunt și alte opțiuni decât crearea unei noi forme juridice pentru a promova aceste companii în Europa? Mulțumesc. Domnul Lopez. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva întrebări uh, pentru intervențiile, apropo de intervențiile foarte interesante pe care le-au făcut experții noștri. În primul rând am o întrebare despre impactul pe care îl au diferitele legislații din statele membre. 28 de legislații diferite. Cum putem să calculăm impactul acestor legislații diferite? Putem să-l măsurăm? și să știm ce anume s-ar modifica dacă ar exista doar una singură la nivel european. Și există vreo diferență între um, țările în care s-a legiferat uh, în legătură cu statutul întreprinor sociale și țările în care se um, folosește un sistem de certificate, pentru că e clar că în unele state membre deja s-au adoptat legislație Bun, experiența este foarte diferită, putem să o omogeneizăm, dar e clar că acum avem o bază de date și putem să vedem ce funcționează mai bine, ce anume reprezintă un stimulent. În plus, mă interesează foarte mult care sunt consecințele pe planul ocupării, pentru că noi ne ocupăm tocmai de subiectul ocupării. Știm așa cum s-a spus în intervenția inițială, știm cu mai multe detalii care va fi impactul reglementării nu doar impactul pozitiv pe care l-au aceste întreprinderi, acestea îl cunoaștem foarte bine, dar vreau să știu dacă putem să măsurăm impactul direct și concret asupra pieții muncii, asupra integrării, asupra combaterii inegalităților, asupra integrării categoriilor vulnerabile, în ceea ce privește uh, protecția consumatorilor, deci toate aceste tematici sunt legate între ele. Deci vreau să știu dacă în funcție de experiența dumneavoastră recomandați, uh, să zicem, o directivă sau un alt mecanism juridic la nivel european. Și în sfârșit, nu întotdeauna dacă ni se spune că avem nevoie de legislație specifică pentru piață, da, distorsionarea, uh, concurenței și așa mai departe, distorsionarea pieței uh, din cauza diferitelor legislații. Eu vreau să vreau să știu ce părere au și inter... Mm, invitații noștri, dar și comisia. Domnul Radev acum. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru aceste prezentări privitoare la statutul întreprinderilor sociale Într-adevăr, în ultimii ani aceste întreprinderi au căpătat tot mai mult în popularitate, deși nu au, au o viață ușoară. E adevărat că întreprinderile sociale reprezintă un nou model de afaceri în Europa, care contribuie la crearea de locuri de muncă, conform datelor Comisiei Europene. Din 2013 există în Europa mai bine de 2 milioane de astfel de întreprinderi care angajează peste 14 milioane de oameni și cred că cifrele au și crescut între timp. Însă totuși există multe obstacole în care acestor, acestor firme sau societăți nu sunt suficient recunoscute, nu au bani sau fonduri suficiente și, din păcate, cadrul juridic este foarte fragmentat. De altfel, în multe țări nici nu există un astfel de cadru legal și nici măcar nu li se acordă o definiție acestora. Este important ca să se facă lumină când vine vorba de cadrul juridic pentru aceste întreprinderi pentru a putea uh, să fie mai bine promovate și să evolueze mai bine. Aș pune o întrebare, în primul rând, profesorului Fici. Una dintre recomandările pe care le exprimați în studiul dumneavoastră spune că ar trebui, poate, armonizată în mod parțial legislația privind uh, întreprinderile sociale. Credeți oare că asta este un lucru pozitiv, cu consecințe pozitive, sau poate că uh, nu se va vedea asta decât în anumite țări. Doamna Vergia, vă rog uh, pe scurt. Da, pentru că sunt prima femeie care ia cuvântul de asta, îmi cereți să, să spun uh, cât mai puțin cam stângace intervenția dumneavoastră. În sfârșit, mă scuzați. Uh, Vreau să-i felicit pe cei de la juri pentru această inițiativă pe care o aștepta o serie întreagă de părți interesate și cred că metoda de lucru aleasă și mai ales studiul în limba germană este foarte, sunt foarte nimerite. Și ca să răspund întrebărilor uh, suscitate de comisie, ea însăși uh, a definit aceste întreprinderi în Social Business Initiative, un operator din economia socială, al cărui obiectiv uh, este nu profitul, ci impactul social. Și ca să revin la cele spuse mai devreme, Comisia în ultimii ani uh, s-a așternut pe treabă pe acest subiect. De ce? Deoarece întreprinderile sociale au creat o serie întreagă de locuri de muncă în ultimii ani ele au demonstrat așadar rezistența în fața crizei economice, așa cum a recunoscut inclusiv Comisia Europeană. Uh, studiul arată foarte bine că lucrurile nu sunt perfecte, anumite eșecuri au fost înregistrate, asta merită analizat, însă ce aș propune eu este să vedem în propunerea dumneavoastră alternativă, domnule Fici, să înțelegem mai bine și să analizăm diferența pe care o operați între statutul specific și statutul juridic al unei întreprinderi. Dumneavoastră preferați un cadru general, dacă am înțeles eu bine, care permite o autonomie a dreptului național, pentru că, într-adevăr, marea problemă este exact principiul subsidiarității și dorința statelor membre de a nu pierde specificul acestor entități care acționează în acest domeniu. Și tocmai cred că aici trebuie uh, să fim atenți dacă dorim să păstrăm potențialul de inovare a acestor uh, întreprinderi, să fim atenți la asta și <coughs> ca și scenariu uh, ne propuneți uh, această a doua opțiune așadar și e una pe care eu personal o prefer. Um. Thank you, thank you very much. I hope that Mrs. Vergia will, will agree with me that Madame Regner is also a woman. Uh, so. <laughs> Doamna Regner. Uh, problema este că putem să facem așa. Ori cerem invitații noștri să răspundă într-un minut sau dăm direct cuvântul celorlalți doi vorbitori și apoi mergem la întrebări și răspunsuri, pentru că în caz contrar s-ar putea ca ceilalți doi invitați să nu poată să se exprime. Interpreții ne-au acordat 10 minute în plus? Și deci, dacă toată lumea e mulțumită de acest aranjament, eu sper ca el să și funcționeze. Okay, uh, then uh, I'll introduce Mr. Uh, Juan Antonio Pedreno Frutos. You are the president of Social Economy. Îl prezint aici pe Social Economy Europe. Vă dau cuvântul. Câte cuvinte îi acordăm? 10 minute maxim. Dar ar fi excelent dacă ați putea să condensați totul în 8 minute. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar la oportunidad Vreau să mulțumesc pentru faptul că ne dați ocazia nouă Organizației Social Economy Europe să vă dăm părerea noastră despre raportul domnului Antonio Fițe și anume de a avea un statut pentru întreprinderile sociale și solidare. Suntem de acord cu faptul că această dezbatere are un impact foarte important asupra întreprinderilor de economie socială și asupra dezvoltării lor. În 2011, conceptul de întreprindere socială a apărut într-o comunicare a Comisiei în favoarea antreprenoriatului social și noi am urmărit cu foarte mult interes dezvoltarea acestei inițiative. Acolo, întreprinderile sociale sunt văzute ca un agent al economiei sociale cu un rol pozitiv pentru incluziunea socială. E vorba despre întreprinderi care oferă servicii sociale, servicii ecologice și servicii destinate unui public vulnerabil, ca de exemplu ajutor pentru categoriile vulnerabile, pentru persoane cu dizabilități și așa mai departe. În plus, oferă bunuri și servicii pentru integrare socială și profesională și ajutor pentru persoanele defavorizate. Această inițiativă a avut consecințe imediate. Pe baza acestei inițiative a Comisiei s-a adoptat în ultimii ani uh, un cadru legislativ pentru a favoriza accesul întreprinderilor sociale la finanțare, pentru ca acestea să uh, poată să aibă acum, cum spuneam, un cadru normativ pe plan național și pe plan european. La organizația noastră am făcut o evaluare a acestei inițiative, a antreprenoriatului social. Această inițiativă are multe puncte pozitive, însă, pentru o parte din economia socială, pentru că e vorba doar despre întreprinderile care au proiecte sociale, proiecte în, uh, pentru crearea de locuri de muncă sau proiecte pentru protecția pentru înconjurător sau pentru destinate categoriile vulnerabile, ei bine, toate aceste întreprinderi vor să atragă atenția Comisiei Europene pentru că ele, um, aceste întreprinderi sunt mult mai diferite decât se înțelege din comunicarea Comisiei Europene. Nu se ține cont de cooperative, de fundații, de asociații, de uh, mutualități. Toate acestea au și ele activitate economică atunci când vorbim despre economia socială, vorbim de fapt despre întreprinderi de diferite uh, mărimi. Sunt IMM-uri, sunt uh, startup-uri, uh, întreprinderi din toate sectoarele de activitate, care au valori și caracteristici comune și care, de fapt, au un singur punct comun. Oferă servicii persoanelor. Această inițiativă privind antreprenoriatul social a generat multe confuzii, așa cum arăta și domnul profesor Fiții. Pentru că Aici se confundă termenii, precum economie socială, întreprindere socială și antreprenoriat social. Și această confuzie are consecințe negative pentru că împiedică și va împiedica identificarea corectă și completă a întregii economii sociale și pentru că, de fapt, limitează um, alocarea de mijloace și de resurse pentru a dezvolta acest model de societate. Considerăm că este necesar să se facă, în primul rând, următorul lucru, să existe un concept clar de întreprindere de economie socială, un concept care să fie folosit de toate instituțiile europene și mai ales de Comisia Europeană în toate măsurile pe care le ia pe plan socioeconomic, ca să nu se limiteze interesul politicii europene de a acorda uh, mult interes uh, economiei sociale și îndeopște întreprinderilor sociale. De asemenea, este necesar să cerem instituțiilor să aibă o politică europeană pentru uh, toată economia socială. Pentru că există un adevărat potențial socioeconomic de care trebuie să profităm. Această propunere a organizației noastre a fost trimisă Comisiei Europene și instituțiile europene de mai mulți ani arată că sunt pentru economia socială. Parlamentul European, datorită um, uh, intergrupului său privind economia socială, a fost foarte sensibil la solicitările noastre și lucrează în mod constant în favoarea economiei sociale. În mai 2016, acest intergrup a cerut Comisiei Europene să pună la punct un cadru legislativ pentru economia socială ca să se țină cont de tot potențialul lor în vederea unei uh, creșteri economice sustenabile și inclusive. Comitetul Economic și Social European de asemenea s-a ocupat de acest subiect când a spus că vrea să se elaboreze niște propuneri care se concentrează pe conceptul de întreprindere socială. Însă această inițiativă trebuie să facă parte într un plan mai extins pentru a promova economia socială, principiile și valorile sale și pentru a crea un plan de acțiune pentru dezvoltarea economiei sociale în Europa. Prin urmare, Comitetul Economic și Social în iulie 2016 a solicitat Comisiei să includă în planul său de, um, programul său de muncă această inițiativă statele membre la, rolul, la, rândul său, la rândul lor joacă un rol foarte important. Acum există o solicitare de politică europeană pentru economia socială, ca să se înțeleagă și să se recunoască importanța acestei economii sociale. La întâlnirea uh, de la Luxemburg la Consiliul European, în uh, concluzii, s-a adoptat un document cu valoare istorică în ce privește promovarea economiei sociale ca fiind un factor cheie pentru dezvoltarea economiei um, și a creșterii economice în Europa. Și s-a identificat exact același principiu pe care l-a menționat și Parlamentul în raportul său scris de doamna Patricia Toia în 2012. S-a creat și un grup informal de șase guverne, care acum s-a extins și participă 11 guverne și ele discută tocmai despre economia socială. În noiembrie 2016 la Bratislava s-a crea, publicat un document în ce privește economia socială, un răspuns la provocările globalizării. 10 din 11 țări au adoptat această comunicare și se cere crearea unui plan european de acțiune pentru economia socială. Comisia a înțeles că există acest consens și în raportul grupului de experți s-a acordat multă importanță acestui apel. Raportul subliniază cât de importantă este economia socială și cât de importante sunt întreprinderile sociale pentru dezvoltarea socioeconomică a Europei. În al doilea rând, întreprinderile sociale au un rol pregnant de jucat în economia socială. Numai așa se, pot dezvolta, se poate dezvolta un cadru juridic pentru întreprinderile sociale și trebuie să fim de acord cu principiile economiei sociale, așa cum spunea și domnul Fiții în raportul său. Principala recomandare este ca Comisia să elaboreze un plan de acțiune european pentru economia socială și pentru întreprinderile sociale. Organizația noastră sprijină această propunere și ideea unui plan de acțiune pentru că avem nevoie de o politică europeană pentru toată economia socială. Cu alte cuvinte, pentru mai mult de 2 milioane de întreprinderi și de entități din economia socială. Potrivit Comisiei, întreprinderile sociale reprezintă uh, 10% din întreprinderile europene și noi um, oferim mai mult de 14% dintre toate locurile de muncă din Europa. Acest procent poate să varieze puțin în funcție de surse, de la 14 la 10 sau 8%, dar oricum este vorba de un procent destul de important. Și activitățile sunt multiple. Poate fi vorba despre asociații, despre cooperative, despre fundații, despre bănci cu scop social uh, din Belgia, Franța, Italia, Portugalia, Spania și așa mai departe. Comisia a menținut un dialog permanent, la fel ca și Parlamentul, prin intermediul intergrupului pe care l-am menționat. Și acum știu că ideea unei politici europene pentru economia socială Uh, are mulți partizani la uh, Consiliu și la Comisiu și la Comitetul Economic și Social. S-au definit șase piloni pentru economia socială uh, pentru <clears throat> următorii ani. Închei spunând că pentru a consolida această politică europeană în favoarea economiei sociale europene este necesar să stabilim la nivel european caracteristicile acestor întreprinderi de economie socială. Nu vorbesc despre concept sau o singură definiție. <clears throat> nu, vorbesc despre caracteristici comune. Și în funcție de aceste caracteristici comune, o întreprindere poate fi considerată ca fiind uh, o întreprindere socială. Acest lucru este fundamental pentru a defini o politică pentru a permite dezvoltarea acestor întreprinderi și coordonarea politicilor în acest domeniu între statele membre avem nevoie și de un instrument juridic, dar care să nu aibă un caracter obligatoriu, de exemplu, să fie o recomandare care să stipuleze care sunt principiile economiei sociale. Și apoi fiecare stat membru, în funcție de principiile fundamentale din aceste recomandări, să stabilească modelul de întreprindere care corespunde acestor criterii și care trebuie să fie dezvoltată. Criteriile oricum sunt deja definite de Carta Principiilor uh, Sociale adoptată deja în 2002 uh, și care acum ar trebui să fie reamintit. Și de asemenea, uh, avem de asemenea legislație în Portugalia, Franța, Grecia și Belgia, pe care o puteți folosi drept model. E vorba despre serviciile în favoarea persoanelor pentru că e vorba despre întreprinderi care pot să facă profit, dar care trebuie întotdeauna să aibă un scop social, repartizarea uh, beneficiilor între um, clienți. Trebuie ca aceste întreprinderi să, corespund, să participe la interesul general și să permită o mai bună um, um, dezvoltare la nivel local. Așa cum spunea raportul Parlamentului European ce privește economia uh, socială, un pilon social, ei bine, aceste întreprinderi permit incluziunea persoanelor celor mai vulnerabile Uh, dezvoltarea democrației și uh, uh, construirea unei economii mai sustenabile, bazată pe dezvoltarea regională și pe principiul de solidaritate. Noi, la Shell Economy um, Europe, suntem în favoarea acestui proiect de raport și vrem ca acest raport să se transforme într-o adevărată inițiativă europeană pentru toată economia socială. Thank you, Mr. Uh, Frutu. Mulțumesc foarte mult, <coughs> Ați fost cât se poate de concentrat în prezentarea dumneavoastră și înțeleg că e neplăcut să nu aveți la dispoziție mai mult timp. Asta este. Da cuvântul acum domnului profesor doctor Iosef Hochterner, profesor de sociologie la Donau, Universitat Krems. Aveți aceste 8-9 minute acordate pentru a vă prezenta Uh, și aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru această invitație extrem de amabilă. Uh, în primul rând, uh, m-am gândit la ce aș putea să spun în calitatea mea de sociolog, sociolog și apoi ca expert în inovarea socială, lucru care se leagă foarte mult de modelul social de întreprindere și de întreprinderile sociale, dar nu cu totul. Adică nu sunt lucruri identice. Așa? Și sper să se, pre- să se afișeze și pe ecran prezentarea mea. Da, nu, nu, aha. Nu, poate că nu este extrem de vizibil, dar vreau să vă prezint uh, după cum urmează. Am încercat să văd Am încercat să văd cum putem să vedem în ce măsură economia socială se poate înscrie în cadrul mai larg al societății. Am încercat să văd și din titlu acest lucru, economia socială care depășește sau intră în toate sectoarele societății. Am uh, dorit să abordez asta din punct de vedere teoretic al teoriei sociologice și aici am vizat uh, patru sectoare, cel al dreptului, care vizează stabilitatea și schimbarea și care tinde spre o societate justă în care oamenii se bucură de dreptate și echitate. Apoi, economia, economia care permite integrarea societății și perpetuarea acesteia printr-o permanentă adaptare la resurse, la nevoi, la schimbări și așa mai departe. Iar scopul economiei, în general, este următorul. Ar trebui să fie, în orice caz, bunăstarea. Un trai bun. Apoi, al treilea sector, cel al culturii, pe care îl vedeți în josul uh, slide-ului, care interpretează sensul și care contribuie la a conferi vieții, vieții un sens. Și apoi un alt sector este cel al politicii care definește obiective și care prezintă și un gaj de siguranță, securitate în termeni, în cei mai vaști posibil, care asigură și securizează locuri de muncă, protejează împotriva terorismului, etc. În acest cadru, dacă ne uităm la sectoarele vizate, avem uh, alte sisteme, sistemul uh, privat, sistemul public sau de stat și economia socială. Sectorul uh, privat, în general, dorește profitul. Sectorul de stat este non-profit. În sectorul privat, concurența este uh, principala, uh, principala motivație, pe când în sectorul de stat uh, nu concurența, ci cooperarea sunt mai importante. Sunt mai importante. E bine, la mijloc între acești, acești doi poli, public, adică privat și de stat, avem o serie de intermediari care facilitează cooperarea, colaborarea între cele două mari sectoare, adică partenerii sociali, organizațiile de interes socioeconomic și așa mai departe. Nu pot să indic uh, direct pe slide, dar scrie acolo sus că uh, avem o formulă de politică tripartită în acest scenariu. Iar ONG-urile au și ele acest rol de uh, cutie de rezonanță între sectorul privat și cel public sau de stat iar eu mă gândesc că întreprinderile sociale ar trebui să fie incluse exact în acest cadru și atunci n-am mai avea un model tripartit, ci unul bazat pe patru sectoare, pe aceste patru sectoare menționate. Atunci, ce ar fi o întreprindere socială? Ea are câteva caracteristici. Să vedem. În primul rând, întreprinderi care doresc profit de tip social. Nu trebuie să zicem că sunt non-profit. Diferența ar fi că profitul este diferit perceput și folosit. Folosit pentru angajați, pentru activități sociale, iar acest profit social devine chiar un model la care aspiră întreprinderile progresiste, inovatoare. Și apoi, se finanțează niște proiecte care altfel nu ar fi finanțate de sectorul privat, clasic. Apoi, vreau să mai spun că e foarte bine că dezvătăm aceste lucruri aici la Parlament, pentru că lucrurile acestea ar trebui să fie consfințite cât mai curând în legislația europeană, în ciuda tuturor diferențelor dintre uh, situațiile naționale și chiar și pe plan național ar putea fi făcute o serie de modificări pentru că s-a spus că există atâtea și atâtea statute diferite și metode diferite de abordare a acestei problematici. În primul rând, modelul social, uh, uh, întreprinderea socială europeană ar trebui să fie uh, inclusă în tot ce înseamnă piața unică, stabilind un ecosistem pentru economia socială, să fie de asemenea un vector de îmbunătățire a sistemului de welfare, de bunăstare și bineînțeles că domeniile sociale, sănătatea și educația sunt exact domeniile, domeniile unde aceste întreprinderi ar trebui să fie cele mai prezente. Și, în sfârșit, să se poată stimula noi elemente, noi orizonturi, dincolo de sistemele actuale de asigurări sociale sau de solidaritate. Mă refer, de pildă, la folosirea tehnologiei în acest sens, pentru că oricum tehnologia e înțeles în mm, fel și chip de oameni, dar se pot uh, viza și domenii, cum ar fi energia, schimbările climatice, tot atâtea posibilități pentru uh, care sunt uh, adecvate aceste întreprinderi sociale și care pot să intre de asemenea în cooperare cu întreprinderile clasice și cu cele de stat. Mulțumesc foarte mult! domnule Hochgel, ați spus lucruri foarte interesante și ați spus, bineînțeles, că e vorba de un sector în expansiune. De aceea e important să ne întâlnim, să discutăm astfel de subiecte. Domnul Maștalca, aveți cuvântul, dar nu mai mult de două minute înainte de a suspenda ședința. Vzdám raději slovo, protože bych rád slyšel odpovědi na... Mulțumesc, eu voi renunța la intervenția mea pentru că m-aș bucura să aud uh, răspunsuri la întrebările adresate. Sper că nu mă veți înțelege greșit, dar mă bucur de răspunsul experților. Mulțumesc! Mulțumesc! În timpul rămas Vă rog să răspundeți repede întrebărilor adresate. Înțelegeți că la și 40 sesiunea noastră se încheie. Da, e imposibil să răspunzi la aceste întrebări. Acesta e răspunsul și m-aș putea opri aici. Însă o astfel de șansa acestei legislații stă la legiuitor și Parlamentul a dat în lucru deja câteva studii care subliniază importanța pentru astfel de organizații sociale în acest sector european. Au fost subliniată uh, importanța acestora. Eu am uh, luat asta ca atare când am lucrat pe acest proiect și am uh, încercat să fac câteva recomandări cu privire la modul în care trebuie ajuns la un astfel de statut. Mi se pare foarte important. Ideea unui statut mai uh, scăzut, care respectă cultura cultura tuturor în Europa, <clears throat> e cel mai bine de avut în vedere. Asta trebuie văzut ce satisface cel mai bine aceste nevoi și că venim în întâmpinarea statelor membre să vedem dacă forma unei cooperative sau într-un alt fel specific. Mă rog, cum să facem necesită o sesiune specială, dar în raport există câteva lucruri care pot uh, constitui baza unei discuții pe viitor. Mulțumesc. Mai dorește cineva? Mulțumesc foarte pe scurt ca să răspund întrebărilor doamnei Regner și Schulz. E vorba de certificarea pentru regulile uh, pentru aceste toate companii. E drept că legiuitorul poate pune tuturor companiilor cerințe sociale, de mediu și așa mai departe, dar legiuitorul are o putere limitată. Putem obține câteva lucruri printr-o astfel de obligare uh, juridică uh, de legislare, dar companiile totuși sunt orientate către profit și atunci nu putem pune cereri prea mari. Dar cu certificarea folosim forțele pieței, consumatorii și investitorii pot premia dacă companiile fac mai mult decât sunt obligate de lege în punct de vedere social. Și mă gândesc la un astfel de regim, o certificare, o marcă dată companiilor care sunt dispuse să facă mai mult și de aici să aibă și avantaje economice. Au o mai bună poziție pe piață și se pot lăuda că sunt good companies. Mulțumesc! Mai dorește cineva? Da, foarte pe scurt. Ce este totuși o companie socială? Eu propun uh, să alegem o definiție. Deci o ocupare a persoanelor dezavantajate pe piața muncii care e responsabilă din punct de vedere social. Pe baza acestei definiții ar trebui stabilit cum le putem promova o dată sau uh, mod constant. Restul uh, decurge de aici, pentru că fără aceste avantaje, din, fără acest ajutor din partea guvernelor, uh, ele trebuie să definească concret în legislație. Pentru că doar o înșiruire a efectelor este tocmai ce am spus aici. Fie plătim din impozite aceste uh, elemente sociale sau dăm companiilor spațiu pentru astfel de activități și contracte. Mai dorește vreunul dintre vorbitori să spună ceva în acest sens? Se pare că nu. Mulțumesc tuturor distinșilor oaspeți pentru prezența. Mulțumesc co președinte pentru ajutorul în această discuție și aș dori să anunț pentru Comisia Jurii punctul domnului Maștal ca numărul 10, 18, scuze, care ne pe care l-am uh, uitat astăzi sau n-am ajuns să-l discutăm va fi discutat mâine după vot. Mulțumesc mult pentru prezență.